cuvântul pentru a ne prezenta proiectul de, rap- de aviz. Thank you very much. It's a quick start, so I... Mulțumesc foarte mult. Am început foarte abrupt, așa? Știți că programul uh, Europa Creativă urmează altor trei programe, este succesorul la trei programe, ca și în alte sectoare la începutul acestui proiect uh, a stat inițiativa Comisiei de a combina mai multe programe. Una dintre preocupările uh, tuturor a fost uh, de a te asigura că programele noastre anuale reflectă obiectivele. Um, obiectivul principal al acestui program este de a consolida așteptările transnaționale și, globaliz- și globale în materie de locuri de muncă. Sarcina noastră în elaborarea acestui aviz este să consolidăm aspectele uh, și sensibilitatea socială cu, la aceste, cu privire la aceste aspecte. dorim să facem câteva amendamente pentru a include și uh, drepturile culturale și drepturile grupurilor vulnerabile ale minorităților. Noi dorim să ajutăm aceste grupuri să-și reprezinte drepturile culturale. Dorim uh, să fie reflectată și poziția IMM-urilor, dar și a micro-întreprinderilor. atunci când vorbim despre garanții și uh, instrumente de plată a datoriilor. Dorim uh, ca tinerii să beneficieze de mai multă susținere, de instruire și de microfinanțare în cazul în care aceasta este necesară și am dorit să existe și un echilibru geografic și să se țină cont de uh, regiunile cu capacitate de producție și, și cu putere de cumpărare mai mici, să um, le includem și pe ele în aceste schimburi transnaționale. Să punem accentul pe uh, aspectele transnaționale ale cooperării. În general, trebuie să consolidăm competitivitatea sectorilor culturale și avem nevoie de indicatori uh, solizi care să ne arate uh, cum se cheltuie fondurile, care sunt evoluțiile, și să vedem ce poate face Comisia pentru a îmbunătăți situația. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 14 iunie. Amendamentele se vor analiza până pe 10 iulie și vom vota pe 19 septembrie. Vă mulțumesc. Um, Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention Sunt uh, persoane care doresc să intervină? Doamna Hirsch. Um... În primul rând, țin să-i mulțumesc doamnei raportor. Mulțumesc! Cred că abordarea este una foarte bună și foarte importantă, abordarea care a fost aleasă în ceea ce privește faptul că se ține, loc de, se ține cont de minorități, de oamenii cu nevoi speciale care nu apăreau atât de clar în program. De aceea cred că e un aspect foarte bun că au fost reluate și în acest document și anume e dată și perspectiva din punct de vedere al ocupării în acest sens. Așa cum am spus, sunt comentarii foarte bune în acest text. Vom veni cu câteva amendamente și mă bucur că vom putea colabora. Uh, Monsieur Becker. Domnul Becker are cuvântul. So if you withdraw, there's no more uh, persons on my list. Nu mai uh, este nimeni pe lista mea. Este cineva din partea comisiei care dorește să intervină? Yes, thank, thank you. Um, uh, thank you very much for... Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru comentarii. Am uh, luat note, notițe. Doresc să vorbesc despre trei aspecte în ceea ce privește uh, aspectele sociale și uh, categoriile sociale uh, dezavantajate. În cadrul Europei Creative ne concentrăm pe uh, crearea de audiențe, un lucru care are fațete culturale, economice și sociale. Uh, unul dintre aspectele importante este cel social, o latură pe care credem că am inclus-o în partea programului care se ocupă de crearea de audiențe. Al doilea element al clarificărilor pe care doream să le fac um, se referă la întreprinderi mici și micro-întreprinderi. Micro-întreprinderile și microorganizațiile sunt incluse în definiția IMM-urilor și există o recomandare a Comisiei din anul 2003 care definește IMM-urile și acea definiție include micro-întreprinderile. Suntem de acord că micro-întreprinderile joacă un rol foarte important, dar doream să clarificăm că în uh, accepțiunea noastră ele sunt incluse în definiția oficială a IMM-urilor. O ultimă clarificare, suntem de acord cu importanța indicatorilor în evaluarea programului și a impactului acestuia. Tocmai de aceea Comisia a propus în toate sale, noile programe ale sale de finanțare să includă indicatori pentru obiectivele generale și specifice. Îi numim indicatori inteligenți, adică specifici, măsurabili, realizabili și să vină la momentul uh, potrivit și sincronizați cu anumite etape. Vom uh, modifica și temeiul juridic pentru a include acești indicatori și vom uh, încerca să elaborăm și indicatori care să evalueze și alte aspecte ale impactului programului și inclusiv aspectele legate de calitate. Evaluarea pe termen, uh, la jumătatea perioadei va reprezenta unul dintre instrumentele care ne va folosi pentru a evalua aspectul legat de calitate. Mulțumesc! Mulțumesc. Dacă nu mai sunt uh, alte intervenții, voi da cuvântul raportoarei încă o dată. Domnul uh, Ceobor are cuvântul. Mulțumesc, vorbim limba maghiară. Az oktatásról, képzésről és az Európa 2020 stratégiáról készült saját kezdemény. Salut acest raport din proprie inițiativă legat de cultură și educație. Deși uh, multe lucruri țin de competența statelor membre, cred că este important să exprimăm și noi uh, să ne exprimăm și noi opinia prin acest aviz cu privire la um, această criză care se întinde pe o perioadă lungă de timp. Educația, instruirea și eliminarea abandonului școlar sunt aspecte foarte importante. Uh, Niciodată nu a fost mai uh, important să asigurăm echilibrul între cerere și ofertă pe piața muncii pentru a nu uh, pierde o întreagă generație. Statele membre se confruntă cu o sarcină foarte dificilă. Este foarte greu să creăm sinergii între cerere și ofertă pe piața muncii. Persoanele foarte calificate au mai multe șanse de a-și găsi un loc de muncă. Dar dacă universitățile europene produc uh, prea mulți uh, absolvenți foarte bine calificați, atunci uh, prețul muncilor poate scădea. Avem nevoie și de oameni cu formare profesională și de lucrători care să um, ne ducă mai departe tradițiile, tradițiile meserilor europene. Trebuie să avem în vedere și preocupările de, uh, legate de mediu. Vă atrag atenția de asemenea și importanța uh, de a ne adapta la un mediu în continuă schimbare. Generațiile tinere sau de vârstă mijlocie vor face față mai ușor acestor provocări. Eu voi face câteva amendamente la acest aviz. Vă mulțumesc. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc. Am câteva comentarii. Mă bucur că proiectul Comisiei, care a vorbit despre o abordare mai inclusivă și uh, de dezvoltarea audienței, uh, sunt incluse. În legătură cu ultimul aspect, vreau să vă spun că e important să promovăm cultura grupurilor vulnerabile și a minorităților, și e important ca acestea să fie percepute ca operatori ai organizațiilor culturale. Eu aș merge dincolo de acest concept al audienței. E adevărat că sunt importante micro-întreprinderile, importante micro-întreprinderile, dar trebuie să subliniem că pentru noi operatori e important să le putem oferi microcredite pentru a-și pune afacerea pe roate. la ora actuală este favorizat sistemul bancar. Am înțeles că ați dezvoltat, ați elaborat indicatori noi pe baza noului concept și pe baza programelor care vor fi definite pentru următorii ani. E important să se facă evaluări de impact și să se țină cont de deciziile pe care le va lua Comisia pentru următorii șapte ani. Mulțumesc! Merci beaucoup. Et comme euh, la rapportrice l'a dit... Mulțumesc foarte mult, așa cum a spus doamna raportor. ...14 iunie la prânz, termenul limită pentru depunerea amendamentelor, apoi pe 10 iulie vom am, examina amendamentele pe Uh, 18 septembrie vom analiza compromisurile și vom vota în aceeași zi. Ajungem acum la punctul 22 de pe ordinea de zi. Dau cuvântul domnului raportor Heinz Becker pentru a ne prezenta inițiativa pentru antreprenatul social, construirea unui ecosistem pentru promovarea întreprinderilor sociale în cadrul economiei și inovării sociale. Un raport din proprie inițiativă. Domnule raportor. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi din Comisia pentru Ocupare. Mă bucur foarte mult ca în primul raport să vorbesc tocmai despre inițiativa privind antreprenoriatul social. Explicația titlului spune exact care sunt și obiectivele, adică ne dorim să existe un ecosistem în care să fie promovate promovate întreprinderile sociale. Acestea sunt foarte importante. Foarte multe dintre cuvintele care apar în acest subtitlu sunt exact obiectivele pe care ne le dorim. Mă bucur să spun că am avut o colaborare foarte bună cu raportorii din umbră. Am avut deja o primă discuție. Acest raport se concentrează pe o consolidare a economiei sociale. Apoi, e nevoie de anumite condiții astfel încât să poată să fie creat acest mediu de antreprenoriat social. Acest raport din propria inițiativă pentru uh, inițiativele sociale, de fapt, este legat și de alte teme, de domenii foarte apropiate de economia socială, ține de Fondul Social European pentru Antreprenoriat, apoi de Fondul Social pentru Inovare și Schimbări Sociale. Apoi, există și acea corporate social responsibility, responsabilitatea corporațiilor, care nu ar trebui neapărat să fie o temă aici, dar totuși aparține de subiectul nostru. Mulțumesc încă o dată pentru colaborarea cu colegii deja din această fază colegii care au înțeles filozofia raportului meu. Și vă voi spune doar pe scurt din motive de timp care e filozofia acestui raport. Cred că este foarte important ca pe lângă condițiile reglementate să ne asigurăm că reușim să creăm și un mare spațiu de manevră pentru ceva ce nu a mai existat până acum, o fază care nu a existat în economia socială și anume cea legată de inovare, care ocupă un loc foarte important și și se adresează în special tinerilor, tinerilor care au, își pun speranțele în economia albă și economia ecolo- ecologică. Ne aflăm acum într-o fază de experimentare și trebuie să implicăm și pe tineri aici, astfel încât să ne putem asigura că în următorii ani vom epuiza acest potențial. Încă o dată îmi mulțumesc echipei mele, mulțumesc și echipei secretariatului, mulțumesc comisiei și grupului care m-a ajutat până acum foarte mult. Nu mai am nimic de spus acum în ceea ce privește termenele, pentru că am observat că doamna președinte le menționează foarte precis, așa că o las pe dumnea ei să ni le spună. Oricum sper că ne vom aduce o contribuție importantă la economia socială împreună cu toți colegii. Vă mulțumesc! Uh, Madam Thank you very much. Uh... Doamna Gheonț, mulțumesc foarte mult. Eu sunt raportor din umbră din partea SND și aș dori să îmi spun și eu câteva păreri. Sunt de acord cu domnul raportor că, într-adevăr, este o inițiativă foarte bună, mai ales pe timp de criză, probabil este și mai importantă. E important să avem slujbe în uh, sectorul social. Ne confruntăm și cu această societate în îmbătrânire, așa că sectorul social capătă capătă o tot mai mare importanță și e important să avem o inițiativă la nivel european spre unificare, spre o armonizare a domeniilor, a mediilor financiare și legale în ceea ce privește întreprinderile sociale. Cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult în proiectul nostru de raport pe definiții. Au existat înainte niște definiții la care ar trebui să ne întoarcem, pentru că am căzut de acord asupra lor. Definiții în ceea ce privește ce înseamnă un mediu de afaceri social, o întreprindere socială, ce înseamnă răspunderea corporațiilor și așa mai departe. Cred că trebuie să ne să lucrăm mai mult în ceea ce privește folosirea avantajelor oferite de piața internă, mai ales pentru firmele care acționează în interiorul statelor membre. Însă e nevoie de o definiție clară. Trebuie să muncim mai mult asupra sectorului de finanțare și acest proiect trebuie să fie legat de celelalte regulamente care există, cum sunt fond, cel pentru Fondul Social European, FEDER și așa mai departe. Nu ar trebui să găsim un, o finanțare separată, însă cumva trebuie să avem și această finanțare inclusă în regulamentele care există. În ceea ce privește statutul juridic, s-au propus niște criterii unificate și e important să ținem cont și de dimensiunea transnațională a acestor tipuri de companii. Trebuie să vedem, vedem care sunt criteriile pentru servicii de calitate în acest sector. În primul rând, vom avea nevoie de informații, de niște informații exacte, și anume să știm exact cu cât se contribuie la incluziunea socială, la serviciile sociale. Trebuie să fie crescută recunoașterea și vizibilitatea acestui sector. E neapărat nevoie de aceste două elemente în, mult, în multe state membre. Așa că eu cred că trebuie să mai lucrăm asupra acestui proiect, dar până la urmă, cu siguranță, vom găsi ceva ce e folositor pentru acest sector și operabilitatea acestuia. Mulțumesc foarte mult! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Hirsch. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, țin să mulțumesc domnului raportor. Cred că acest text este o bază foarte bună care duce la deschiderea discuțiilor. Deja s-a menționat subiectul definițiilor și da, cred că trebuie să ne fie mult mai clar să folosim ceea ce s-a hotărât deja, dar să mai și clarificăm ce a rămas de clarificat. Cred că e nevoie Cred că e o diferență între o companie care oferă servicii sociale, mă refer aici la servicii de îngrijire, îngrijirea vârstnicilor, grădinițe. Trebuie să vedem ce fel de concurență există între ofertele statale și ofertele private. Și apoi mai este un alt domeniu adus de companii, unde se poate veni cu o plus valoare socială. Mă refer aici la persoane cu dizabilități și așa mai departe. Există o parte de responsabilitate care ține de angajator și aici lucrurile se schimbă. De exemplu, există o fabrică de biciclete în, în uh, München în care sunt angajați oameni cu dizabilități. E o schimbare de direcție și trebuie să facă diferența între tipurile de companii. S-a menționat și aspectul transfrontalier. Cred că e un punct care ar trebui să fie clarificat mai bine, mai bine zis, în ceea ce privește certificarea, că există o posibilitate astfel încât aceste companii să-ți desfășoare activitatea în diferitele state membre. Apoi, domnul raportor ne-a mai uh, spus câteva subiecte care ar trebui definite mai bine, cum ar fi mai de exemplu, antreprenoriatul social și în ce feluri speciale poate să fie acesta sprijinit, sunt câteva puncte asupra cărora putem să depunem amendamente. Și dacă are Probabil va, există și un uh, raport special în ceea ce privește responsabilitatea socială a corporațiilor. Iar apoi la punctul 16 ar trebui să intervine aici cuvântul uman în ceea ce privește condițiile de lucru. Cred că ar putea acest concept să fie mai bine definit aici. Cred că e un aspect care trebuie să fie uh, introdus acolo cine, unde lucrează, ce produce. E un aspect pe care îl așteaptă publicul de la noi și așteaptă să fie formulat. Mulțumesc! Nu cred că mai dorește cineva să ia cuvântul. Doamna McIntyre. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, raportorului pentru activitatea sa și uh, pentru modul deschis în care a colaborat cu celelalte grupuri. Eu sunt pentru propunerea făcută de domnul raportor în acest document și pentru uh, măsuri care ajută la schimbul de bune practici între statele membre și la buna funcționare a micro, la întreprinderilor mici. Aș dori să fac câteva sugestii definiția întreprinderilor uh, sociale și mediul de afaceri social uh, în engleză nu există o diferență foarte clară, sper să nu, uh, foarte concretă, sper să nu ne împotmolim în detalii cu privire la această diferență. La punctul 5 se spune că uh, antreprenoratul social nu trebuie să fie neapărat non-profit în uh, Marea Britanie avem uh, antreprenoriat care oferă servicii pentru persoanele cu handicap și care fac profit în același timp. Există organizații și transfrontaliere. Avem uh, o organizație cu um, ateliere la nivel uh, multinațional să sperăm că nu luăm măsuri care să aibă consecințe neașteptate și negative. La punctul 6. Antreprenatul social funcționează pe multe piețe și în multe sectoare. Nu știu exact cum rămâne cu uh, concurența nereglementată. Am putea să mai discutăm aici. Iar la punctul 13 aici la statutul unei fundații mă tem că ar putea, am putea să renunțăm la suveranitatea fiscală, faptul care nu sunt de acord. Dar, per total, uh, sunt de acord cu acest document, căruia îi ofer sprijinul meu. Vă mulțumesc! Acum chiar cred că nu mai este nimeni care dorește să ia cuvântul. Înainte de a da cuvântul raportorului, aș dori să fac și eu câteva observații, dacă îmi permiteți. Titlul este destul de ambigu. Antreprenorat social este o noțiune destul de amplă. și economia socială și uh, solidară. Eu vreau să vă reamintesc de activitatea noastră anterioară prin raportul TOIA, de pildă, de care trebuie să ținem cont, după părerea mea. Avem un calendar acum destul de ciudat și acum ne dăm noi cu părerea asupra acestui raport din proprie inițiativă. Domnul raportor uh, are um, ambiții Uh, foarte vaste și apoi ne pronunțăm asupra raportului Oconi la Econ. Ceea ce răspunde propunerii comisarului Barnier în ceea ce privește înființarea unor mecanisme de finanțare speciale pentru antreprenoriatul social. În raportul Stylebrook dăm seama că aici se există unele suprapuneri. Trebuie să avem grijă ca într-un raport de, din proprie inițiativă un raport din proprie inițiativă, rapoartele din proprie inițiativă sunt importante pentru a transmite un anumit mesaj. Nu înseamnă că trebuie fi folosite pentru a reinventa roata. Dacă trecem o în revistă tot ce s-a discutat, mă rog, dar rapoarte din proprie inițiativă nu sunt foarte dese și sunt costisitoare, astfel încât trebuie să le folosim cu, cu chipzuință. Dar fiind uh, sfera de domeniul de aplicare al acestui raport din proprie inițiativă, trebuie să definim foarte clar care este mesajul pe care dorim să-l transmitem. Nu mă îndoiesc nicio clipă că domnul raportor își deci desfășoară activitatea cu această răspundere foarte clară în minte și îi dau cuvântul în încheiere. Äh, äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurtă observație. Și eu cred că termenele pentru diferitele rapoarte duc la încruntări, pentru că există foarte multe interdependențe între, do- între domenii și există o anumi, ar trebui să existe o anumită ordine, dar recunosc acest lucru și de aceea eu m-am străduit ca în acest raport să țin cont de faptul că există diferite tipuri de abordări și tocmai când vorbim despre un nou fond, un fond de investiții, s-ar putea să sune paradoxal, mai ales că vorbim despre antreprenoriat social, însă în același timp apare aici răspunderea socială a corporațiilor și deci vorbim despre un domeniu foarte extins obiectivele din inițiativa Comisiei, eu le înțeleg foarte clar și pe acestea vreau să le consolidez prin intermediul raportului meu și nu să le diluez. De aceea, cred că e foarte important să existe condițiile pentru antreprenoriat social, acestea trebuie să fie consolidate. Important e să existe o protejare a structurilor care existionează. Apoi, există structuri foarte diferite în Europa, începând de la Crucea Roșie până la diferite cooperative de reparații. Acestea toate au această componentă operativă. Așa că nevoia pentru societate va fi într-o continuă creștere în acest sens. Apoi, un alt punct foarte important e următorul. Trebuie să ne folosim de șansele care există sau, invers, șansele care există trebuie să fie folosit, să le fie folosit potențialul. Așa că, din, din punct de vedere reglementar, trebuie să ne asigurăm că există aceste condiții pentru faza inovativă, care să fie una protejată. Și eu sper că vom reuși, cred că vom reuși să ajungem la aceeași părere și să avem un rezultat bun. Mulțumesc! Parfait, merci. Mulțumesc! Acesta fiind depuse, 5 iunie termenul de depunere amendamentelor la prânz, examinarea pe 20 iunie, compromisurile pe 10 iulie. Ajungem la punctul 23, raportul uh, doamnei McIntyre privind întreprinderile mici și mijlocii, competitivitate și oportunități de afaceri. Este vorba despre proiect de aviz pentru Comisia ITRE. Doamna raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum ați explicat și dumneavoastră, este vorba despre avizul comisiei noastre privind un raport de la Comisia ITRE, un raport din proprie inițiativă de la ITRE privind uh, competitivitatea și șansele de afaceri ale IMM-urilor. Noi, uh, bineînțeles, ne aplecăm mai mult asupra dimensiunii ocupării forței de muncă. Mulțumesc din suflet raportorilor din umbră care mi-au răspuns deja la sugestiile inițiale. Am încercat să țin cont de ele și sper foarte mult să continuăm pe această cale a cooperării. După cum bine știți, dat fiind că nu aveam mai mult de 1500 de caractere pentru acest aviz, a fost destul de greu să includem în acest text tot ce ne doream. Eu voi înainta niște amendamente. Am încercat uh, să mă folosesc de acest document pentru a, sta, pentru a uh, clădi o temelie pentru un aviz concret care va urma și Uh, succint. Am sperat că aș putea include ideea doamnei Schröder a ghișeelor unice. Mă tem că nu mă ascultă, dar sper să înainteze mai târziu acest amendament. Aveți uh, foarte multe informații și cifre cu privire la rolul IMM-urilor. Nu o să vă irosesc acum timpul enumerându-le, dar uh, pentru mine este interesant faptul că IMM-urile oferă 90 de milioane de locuri de muncă, 30% provenind din micro-întreprinderi. Micro-întreprinderile reprezintă cele asupra cărora ar trebui să punem accentul. M-am ocupat uh, alături de raport, am lucrat uh, cu raportorul Comisiei competente pe fond, am încercat să nu existe suprapuneri între activitatea noastră, ci uh, să adaug, adaug completări. Cred că domnia sa este de acord cu punctul 9, care are ca scop um, să se are ca rol să pună accentul asupra micro într-un test IMM consolidat, text IMM consolidat. Este este uh, prima dată când avem un document despre IMM-uri și ar trebui să se pună mare accent pe micro-întreprinderi. Îi invit pe raportorii din umbră să facă observații și aștept cu nerăbdare să, co- să colaborăm. Mulțumesc, doamna Mulțumesc, doamna președinte, stimată colegă, stimați colegi. Doamna raportor, Evelyn Regner, din păcate, nu poate fi alături de noi și m-a rugat să prezint poziția ei astăzi aici. Doamna Regner scrie, În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult că, încă înainte de um, redactarea raportului, ați invitat toți raportorii din umbră. Mă bucur că vor urma niște discuții importante și mă bucur de asemenea că vom găsi o majoritate în ceea ce privește acest proiect de raport, cu toții ne dorim la toate nivelurile grupurilor politice să oferim IMM-urilor un bun mediu de lucru. Iar doamna McIntyre scrie că, într-adevăr, aceștia sunt foarte cei mai importanți angajatori în Uniunea Europeană. Ne dorim să crească productivitatea, atât în cadrul companiilor, cât și în ceea ce privește economia în linii mari. Toate acestea țin foarte mult de mulțumirea angajaților și a angajatelor și de mediul în care se lucrează. Însă în raport nu apare acest element. Propunerea de compromis spune într-adevăr trebuie să fie impulsionate IMM-urile, iar din punct de vedere social acest lucru înseamnă că trebuie să existe drepturi pentru cetățenii europeni, în special pentru cei angajați. Acest lucru înseamnă că ar trebui să le dea de gândit reprezentațiilor cetățenilor europeni aici în Parlamentul European. Trebuie să se respecte regulile care există pentru IMM-uri, însă acestea duc la niște poveri foarte mari, ce ne duce la îngrijorări. Pentru IMM-uri și micro există anumite condiții în ceea ce privește sănătatea pentru angajați. Vreau să spun că protejarea muncii și sănătatea, toate acestea reglementate la nivel european, au doar un prag minim. Acest lucru înseamnă că nu trebuie să acceptăm niciun fel de excepții, indiferent de dimensiunea unei întreprinderi. Angajații din întreprinderile mai mici nu trebuie să se, suprapună, să se supun unor pericole mai mari față de cei din întreprinderile mai mari. Așa ceva nu se poate face și doamna Regner speră că vom ajunge la un compromis în acest sens. Doamna Regner ne dă un exemplu din Austria, unde 90% dintre companii sunt micro-întreprinderi, care au, adică până în 10 angajați. Aceștia au fost lăsați pe din afară din directiva europeană. Însă așa ceva nu se poate întâmpla pentru că nivelul de protejare trebuie să fie la fel de ridicat și aici. Există o excepție pentru micro-întreprinderi în legislația europeană, mai ales în ceea ce privește protejarea angajaților și sănătatea lor. Însă acestea își aduc contribuția la economie și e nevoie de condiții bune de lucru în societățile europene. Comisia noastră este cea care trebuie să protejeze interesele angajaților în Europa și trebuie să ne asigurăm că există un bun mediu de lucru, iar nivelul de protecție al angajatorilor este cel corespunzător. Mulțumesc! Merci, uh, Monsieur Bignon. Mulțumesc. Domnul Benion, mulțumesc, uh, domnule raportor, pentru cooperarea de care a dat dovadă până acum. Uh, acest subiect este de mare însemnătate în uh, contextul economic actual. Este foarte important ca IMM-urile și micro-întreprinderile să prospere și mai mult să ne scoată din această perioadă de stagnare economică într-adevăr, uh, vor exista diferite diferențe de păreri politice aici, dar uh, cu toții suntem de acord că trebuie îmbunătățit mediul de afaceri pentru IMM-uri și micro-întreprinderi. S-au manifestat îngrijorări în ceea ce privește faptul că simplificarea poverii administrative ar putea duce la reducerea protecției sociale acordate lucrătorilor, dar dacă uh, suntem isteți, nu trebuie neapărat să se întâmple așa ceva. Putem să simplificăm lucrurile și, în egală măsură, condițiile de lucru, condițiile de muncă să-și mențină nivelul ridicat. Am făcut asta în Marea Britanie cu uh, siguranța și sănătatea. Nu a însemnat că ne asumăm riscuri aiurea sau că suntem neglijenți și am uh, înlesnit procesul uh, și normele pentru uh, IMM-uri. Eu uh, am experiență în domeniul IMM-urilor, înțeleg foarte bine care sunt problemele în momentul în care o, singură persoană se ocupă de toate normele și standardele, uh, de toate regulile. Nu e vorba de un departament specializat. Câteodată o singură persoană este... Avem o singură persoană care face toată treaba. Și trebuie să se țină cont de asta. Dar uh, sunt într totul de acord cu faptul că nu trebuie să facem uh, compromisuri în ceea ce privește sănătatea și siguranța. Dar cu aceste lucruri sunt de acord. Îmi dau seama care sunt limitările acestui aviz, dat fiind că uh, ține de competența ITRE și îmi dau bine seama că suntem constrânși și de numărul de caractere. Vom înainta unele amendamente care au ca scop îmbunătățirea propunerilor uh, bune făcute până acum uh, și să aducem îmbunătățiri în ceea ce privește conținutul. Uh, nu dorim să se schimbe competențele, ci accesul la guvernarea, guvernare electronică, guvernanța electronică și finanțare. Acestea sunt subiecte, sunt tematici unde IMM-urile pot să se extindă și să angajeze mai mulți oameni așteptând răbdare propunerile tuturor și uh, vreau să vă spun că noi susținem acest raport foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Becker. Äh, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor. Așa cum am observat deja, are o, o metodă de muncă foarte constructivă și bazată pe colaborare. Și mă bucur să recunosc acest lucru. În ceea ce privește subiectul însuși, există anumite cifre care au o logică foarte care ne constrânge. Știm că există 23 de milioane de IMM-uri și aproxima, acest lucru înseamnă că aproximativ 99% din întregile companii sunt IMM-uri. Și acest lucru ne arată ce valoare mare au IMM-urile în economia europeană. Și noi știm că exact acest domeniu este mai rezistent la crize față de marea industrie, marile companii. Așa că e foarte ușor să vedem unde putem să facem ca condițiile să fie mai flexibile. Doamna raportor ne-a spus deja că nu trebuie să se ducă la punerea în pericol a protecției sociale, însă trebuie să vedem cum putem reduce uh, povara administrativă, astfel încât aceste 23 de milioane de IMM-uri să mai ia câte o persoană și deja ar fi angajați mult mai mulți oameni. Știu că am uh, am spus lucrurile foarte în alb și negru, însă e foarte clar să înțelegem ce potențial există în acest domeniu, mai ales pe timp de criză. Apoi, ce e important pentru mine? Microfinanțarea, da, e foarte importantă, Erasmus pentru tinerii între, întreprinzători e important și apoi pragurile de referință sunt și ele foarte importante, apoi dubla calificare profesională e importantă. Îi mulțumesc mult doamnei raportor și îmi doresc să avem o colaborare foarte bună pentru un raport de evaluare. Mulțumesc. Doamna Schroeder. În primul rând, mulțumesc. E adevărat, am discutat deja cu doamna raportor în ceea ce privește conținutul acestui raport, însă nu prea regăsesc în text cele discutate. Am auzit aceste lucruri și în intervenția doamnei, din partea doamnei Regner. Acest lucru înseamnă că trebuie să ne gândim, să ne gândim cum să facem din acest raport un raport social. Noi nu suntem Comisia Econ sau Comisia ICRE și trebuie să ne ocupăm în acest fel de IMM-uri, nu. Noi suntem cei care trebuie să se gândească la care e dimensiunea de ocupare, dimensiunea care ține de noi în această chestiune, iar aceste lucruri nu se oglindesc în raport. De aceea cred că e nevoie de amendamente și trebuie să vedem clar ce intră în competența comisiei noastre în ceea ce privește acest raport. Atât am avut de spus până acum și aceste lucruri au fost foarte clare și din contribuția doamnei doamnei Regner, cred că și domnul Becker a fost de acord. Direcția ne este clară, suntem cu toții de acord cu ea, însă din păcate nu găsim aceste elemente în text și trebuie să mai discutăm. Merci. Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Dau din nou cuvântul doamnei raportor, doamna McIntyre. Mulțumesc, mulțumesc tuturor raportorilor din umbra pentru comentariile făcute. Aș fi foarte recunoscătoare dacă domnul Stenbeck ar uh, transmite mai departe câteva informații doamnei Regner, fiindcă sunt de acord că lucrătorii, indiferent de domeniul în care activează, trebuie să beneficieze de aceeași profere, uh, protecție, mă scuzați. Iată de ce avem la punctul 8 uh, obiectivele legate uh, de sănătate, siguranță și egalitate. Mulțumesc domnului Benian că ne-a spus foarte clar că noi încercăm acum să facem în așa fel încât IMM-urile să poată respecta legislația. Nu încercăm să diferențiem uh, între lucrători dintr-un domeniu, dintr-un domeniu sau altul, ci încercăm să facem în așa fel încât IMM-urile din toate domeniile să poată respecta legislația. Atât de ce sunt de acord cu ghișeele unice. Fiindcă dumneavoastră ați uh, ridicat această idee la reuniunea raportorilor din umbră. Eu am uh, inclus aici uh, ideea referitoare la ghișeele unice, dar dat fiind că există această limită de caractere, nu am putut uh, elabora prea mult această idee, dar uh, sunt gata să mai discutăm despre asta. Mulțumesc foarte mult pentru toate cele spuse. Sunt, uh, aș cu răbdare amendamentele și sper să ajungem la un raport, la un aviz care va fi pe placul tuturor. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. 5 iunie la prânz, termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Pe 20 iunie le vom examina și a doua zi vom vota, iar Comisia ITRE va vota pe 11 iulie. Avem acum un proiect de întrebare orală cu solicitare de răspuns oral și un uh, proiect de rezoluție însoțitor în linia acelui uh, subiect. Un proiect de inițiativă pe care și au asumat uh, coordonatorii noștri în ceea ce privește aspectele legate de ocuparea forței de muncă ale reducerii la minimum a sarcinii normative impuse IMM-urilor. Raportul domnei McIntyre era o ramificație a activității Comisiei ITRE care și-a însușit uh, niște documente provenind de la Comisia Europeană, unde dimensiunea socială a acestor uh, strategii și politici nu era însă foarte bine accentuată. La solicitarea coordonatorilor, uh, iată, vă prezint acest proiect de întrebare În acest proiect care va fi dezbătut într-o dezbatere comună odată cu raportul ITRE privind IMM-urile, noi punem accentul asupra următorului fapt. Trebuie să știm dacă nu cumva există riscul ca reducerea sarcinilor administrative dorită uh, și promisă IMM-urilor să nu ducă la o înrăutățire a uh, protecției sociale a lucrătorilor care activează în astfel de întreprinderi. Și a doua uh, chestiune, modul în care IMM-urile sau micro-întreprinderile ar putea să își îmbunătățească participarea și reprezentarea salariaților în aceste structuri și să existe uh, un caracter al acestei reprezentări dorim să adresăm uh, această întrebare comisiei pentru a afla și în ce măsură au acces IMM-urile la instrumentul de microfinanțare care a fost uh, înființat cu ajutorul contribuției noastre la începutul mandatului. În acest proiect de rezoluție pe care îl aveți în dosarele dumneavoastră, uh, Noi uh, încercăm să răspundem întrebărilor ridicate. Bineînțeles, uh, reamintim care este miza în ceea ce privește IMM-urile. Este vorba și despre flexibilitatea ocupării forței de muncă. Aici uh, deplorăm faptul că multe state membre au prevăzut un test IMM pentru procedura decizională la nivel național, ceea ce înseamnă că aici este vorba despre faptul că fiecare stat membru ar trebui să aibă un uh, dispozitiv care se permite ca înaintea adoptării legislației să verifice care va fi impactul acestei, legi, acestei legislații asupra IMM-urilor uh, și în ce măsură uh, va duce la reducerea poverii administrative. Având în minte această idee, propunem ca IMM-urile să fie excluse din sfera de aplicare a unor legi Uh, dat fiind că acestea nu sunt indispensabile pentru ele, iar în același timp dorim să menținem drepturile lucrătorilor și o, un nivel înalt de protecție socială. Și, în egală măsură, dorim să existe condițiile necesare pentru a pune în aplicare mm, convențiile OIM, uh, Organizația Internațională a Muncii, în ceea ce privește condițiile de muncă decente pentru IMM-uri pentru lucrătorii acestora. Comisia va publica cele 10 acte legislative care reprezintă o povară suplimentară la nivel administrativ pentru IMM-uri. Noi dorim să se înființeze centre de informare europene și să se creeze un for al celor mai bune practici. răspundem uh, și la întrebarea privind reprezentarea, mai ales a lucrătorilor uh, pe cont propriu, independenți. Este foarte important, dat fiind că dialogul social trebuie să aibă loc și uh, la nivelul IMM-urilor. Salutăm încercarea Comisiei Europene de a spori inițiativele de finanțare din fondurile structurale, ceea ce reprezintă un element foarte important pentru IMM-uri. Iar în cele din urmă, suntem de părere că în statele membre competențele antreprenoriale ar trebui să fie promovate mai ales prin sistemul de învățământ, este valabil în toate state membrele, noi uh, sprijinim inițiativele care au ca scop încurajarea învățării uh, limbilor străine, mai ales uh, pentru IMM-uri și micro-întreprinderi. Această, această um, formare profesională are un, loc, un rol foarte important și Lucrătorii independenți ar trebui să fie incluși aici în uh, ceea ce privește normele cu privire la IMM-uri și legislația aferentă. Aici avem raportul privind uh, domnule Harkin privind fondul de um, adaptare la globalizare și vă reamintim și de miza de la articolul 9. Vedeți acum mai pe larg Ideea din spatele acestei rezoluții dorința de a reduce povara administrativă pentru IMM-uri nu ar trebui să zdruncine temelia protecției sociale, a negocierilor și a dialogului social. Iată, deci, câteva aspecte pe care doream să le ridic. Domnul Clark dorește să ia cuvântul, după care domnul Benion. Domnul Clark, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, într totul de acord cu uh, această întrebare și cu raport, raportul. Aveți dreptate, doamnă președinte. Învățământul joacă un rol foarte important în acest domeniu. Dar această idee de a da o mână de ajutor IMM-urilor trebuie să se bazeze, să înceapă cu reducerea birocrației, care reprezintă uh, principala piedică în calea activității IMM-urilor, în calea obținerii de profit uh, a promovării IMM-urilor în mediul de afaceri și a angajării forței de muncă. Acest raport solicită statelor membre să, încurajeze, să încurajeze IMM-urile și micro să înființeze organisme independente Eu cred că un astfel de, un astfel de lucru ar fi contraproductiv. Consumă foarte mult timp, îți ia foarte mult timp, nu mai văd când te poți ocupa și de afaceri. Făcând asta nu cred că ajută pe nimeni, ci din potrivă nu am face decât uh, să sporim birocrația și cred că ar trebui să lăsăm deoparte această idee, dar să mergem mai departe. comisie și în plenar. L-am întrebat de două ori pe comisarul Landor ce va face pentru a ajuta IMM-urile să reducă birocrația, povara uh, birocratică. Nu mi s-a răspuns până acum. Mă întreb dacă mi se va răspunde acum, mai ales când președintele Comisiei, domnul Barroso, a spus, uh, a declarat acum doi ani în plenară, că birocrația sufocă uh, IMM-urile Fac referire aici la punctul 3 al întrebării orale. Ce măsuri a luat Comisia pentru monitorizarea accesului IMM-urilor și micro-întreprinderilor la finanțarea comunitară și la raportarea rezultatelor Parlamentului? Înseamnă acest lucru că Comisia Europeană vorbește serios când spune că dorește să dea o mână de ajutor micro și IMM-urilor? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Uh, sigur veți avea ocazia de a vă aduce contribuția uh, în ceea ce privește aceste propuneri prin amendamentele pe care le veți putea înainta, domnule Benian. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport care e plin de idei bune și pe care îl salut. Și aici vine în continuare raportului anterior, unde este vorba despre aproape același lucru. M-a dezamăgit și pe mine răspunsul comisarului Andor de la săptămâna trecută la Strasburg. A fost uh, destul de neclar în ceea ce privește aspectele de regulament, dar acum cred că, iată, se conturează niște idei pozitive de asta și avem nevoie, avem nevoie de idei pozitive care trebuie discutate, nu neapărat uh, îmbrățișate din prima. Trebuie să avem grijă în ceea ce privește regulamentele la, la sentimentele naționale în mass, în mass media, de pildă, în Marea Britanie, aceste regulamente im, sunt imediat uh, discutate și vehiculate. Trebuie să avem grijă atunci când redactăm, când elaborăm legi, trebuie să ne gândim foarte, cu foarte mare atenție și la condițiile economice din statele membre. Protecția socială pentru lucrători. Eu nu sunt atât de pesimist. Nu cred neapărat că dacă simplificăm uh, regulamentele vom uh, da naștere unei reduceri a protecției sociale. Cred că dacă pășim cu atenție și facem lucrurile cum trebuie, nu se va întâmpla asta. Sunt întru totul de acord cu ideea de a îmbunătăți contribuția pe care și-o pot aduce IMM-urile în ceea ce privește relația cu partenerii sociali. Nu numai că sunt trecute cu vederea pe acest plan, dar uneori sunt trecute cu vederea și de către statele membre la nivelul proceselor de consultări. Vom avea un exercițiu de consultări care unde se va discuta cu sindicatele și cu uh, companiile mari, dar adesea întreprinderile mici nu-și fac auzită părerea și trebuie să se schimbe acest lucru, mai ales în momentul în care este vorba de legislație care nu le pune probleme companiilor mari, ci mai degrabă IMM-urilor. Deci, ideea de a include IMM-urile în acest cadru de discuții și consultări este nemaipomenită și merită sprijinul nostru. În ceea ce privește cele spuse de domnul Clarks cu privire la înființarea unor organisme reprezentative, în majoritatea statelor membre avem astfel de organisme deja, uh, iar IMM-urile din diverse domenii s-au organizat, avem foarte multe uh, asociații în moment, care se manifestă în momentul în care se uh, introduce o anumită legislație. Nu știu uh, cum stă, stau lucrurile în alte state membre, acolo unde nu, situația nu este la fel. Aș dori să um, înțeleg mai bine ce înseamnă aceste organisme. O să înaintez unele amendamente și la rezoluție și la întrebare Sper că le veți considera binevenite, constructive și sper că vom coopera cu succes și vom avea un uh, document foarte bun. Mulțumesc, doamna Schroeter și doamna McIntyre. Pentru mine e important atunci când vorbim despre acest subiect și în ceea ce privește rezoluția, E important să ținem cont de domeniul, de documentul de la comisie și în raportul Ștobe. În primul rând, e importantă protecția muncii și dreptul muncii pentru IMM-uri și eu cred că nu le putem lăsa să cadă într-un cod de umbră. Vorbim despre niște drepturi foarte importante și au o valoare mai mare decât de povara administrativă, de exemplu, pentru IMM-uri. Și vreau să vă dau și un exemplu. În ceea ce privește directiva uh, muncitorilor detașați. Dacă în acest domeniu al serviciilor, în care practic există doar IMM-uri, atunci acest lucru ar însemna că muncitorii detașați nu ar avea nici un fel de protecție și vorbim despre o directivă care trebuie să fie totuși menținută. Eu nu pot fi pentru anularea acesteia, pentru că atunci ne-am confruntat cu un dumping social masiv și vorbeam deja că 95% dintre afacerile cu o variantă transfrontalieră sunt cele care ar fi afectate aici. Ele sunt ele sunt cele care folosesc muncitori detașați și ele pot să ducă la apariția situației de dumping în diferite, regiu- în diferite regiuni companiile transfrontaliere pot să se confrunte cu o competiție neloială față de companiile care există în acel loc. Acele companii respectă regulile de la fața locului pentru că li se cere acest lucru la nivel național și ele sunt cele care trebuie să plătească pentru tot. Acestea sunt nemulțumirile mele în legătură cu acest raport și eu aș vrea să ceea ce le spuse să stea în punctele cele mai importante și în întrebare și în rezoluție. Mulțumesc, doamna McIntyre. Mulțumesc, ca și alți uh, deputați. Salut uh, moțiunea pentru o rezoluție în legătură cu acest uh, subiect. Și vă invidiez pentru că într-o rezoluție, într-o mo moțiune puteți include mult mai multe paragrafe decât într-un aviz. Sunt uh, convinsă că vom avea și noi câteva amendamente constructive, bineînțeles. Sunt de acord cu uh, importanța asocierii, dezvoltării IMM-urilor cu uh, aspectul antreprenorial. Desigur, noile companii pot ajuta mult la reducerea șomajului în Europa. S-a vorbit despre IMM-uri și microentități care înființează organisme independente. În calitate de persoană care am uh, condus o micro-întreprindere, eu m-am uh, alăturat Federației Micilor Întreprinderi. Dacă la astfel de organizații vă referați, uh, eu susțin cu tărie această variantă, dar trebuie să recunoaștem că există multe astfel de organizații deja în multe statele membre și bineînțeles că nu dorim să creăm multiplicarea peste măsura acestora. Trebuie să facem schimb de experiență și cred că um, documentul este excelent. Aștept cu interes să, uh, să lucrăm la el împreună. Domnul Falbr are cuvântul. Doamnă președinte, Vă mulțumesc. Aș vrea să știu dacă uh, visăm aici uh, la utopii. Vorbim despre dialog social la IMM-uri. Într-un IMM-uri nu poate exista, nu pot exista uh, sindicate. Nu e nevoie de sindicate, vă va spune patronul. Eu mă întâlnesc în fiecare zi cu aceste persoane. Uh, nu IMM-urile cre creează locuri de muncă, piața creează locuri de muncă. Dacă companiile mari fac concedieri sau se mută afară din Europa, cine o să cumpere serviciile? Doar persoanele salariate, doar persoanele care au o sursă de venit pot să cumpere servicii. Deci cred că visăm la cai vers pe pereți. Pentru cine creăm locuri de muncă? Ce vor face acești oameni? Nu cred că ar trebui să ne lăsăm, să lăsăm astfel de inițiativă să ne ia ochii. Comisarii Spidler sau Andor vin cu propuneri și imediat să membre încep să urle că vor subsidiaritate și așa mai departe și renunță la propunerile care se fac pentru că spun că vor să fie competitivi prin salarii mici Um, sindicate um, slabe și încălcarea legilor. Mulțumesc pentru acest uh, trezire la realitate, dar uh, eu cred că tocmai pentru că există această dualitate în uh, abordările europene, trebuie să um, ne exprimăm poziția și viziunea asupra lucrurilor. Se pune problema competitivității Europei în fiecare stat membru, pe de o parte, și pe de altă parte, fiecare stat membru aduce în discuție principiul subsidiarității, foarte important și foarte sensibil. Cred că în aceste condiții, Parlamentul European ar trebui să uh, amintească care sunt uh, fundamentele valorilor uh, sociale europene. Dacă Parlamentul pledează pentru dezvoltarea IMM-urilor care sunt esențiale, fără a discuta aspectele sociale, nu facem decât să creăm uh, moduri în care să se poată evita uh, încălcarea, uh, să poate evita aplicarea legii. Problema instruirii, problema um, dialogului social, a negocierilor colective, în cadrul IMM-urilor, bineînțeles, sunt probleme care se pun diferit comparativ cu companiile mari structura dialogului social uh, s-a născut uh, din modelul economic al întreprinderilor mari. Dar tocmai pentru că mm, suntem uh, pe cale să migrăm către o nouă structură, structura a întreprinderilor, trebuie să ne punem întrebarea cum putem să ne ocupăm de aspectele sociale în cadrul întreprinderilor mici. Presupun că veți avea amendamente uh, în legătură cu problema asupra căreia a revenit domnul uh, Benion, Benien, și anume problema recunoașterii organelor uh, independente de reprezentare. E un uh, mod nou de a privi problema socială, aspectele sociale. Dar dacă nu spunem lucrurilor pe nume, nu se va face nimic. Vă dau un exemplu. Lăsăm o parte problema socială. Dacă, de exemplu, dorim ca tot ceea ce spunem noi în legătură cu agenda verde, cu economia sustenabilă, durabilă, dacă acestea devin, vrem să, că ele să devină reali, realitate, nu trebuie să avem discursuri răsănătoare la Paris, la Bruxelles, la Londra sau la Helsinki și uh, să se reia uh, vorbele mari în consilii. Trebuie ca pur și simplu strategiile adoptate să fie puse în aplicare. Să luăm exemplul construcțiilor. În renovarea clădirilor am spus că trebuie să se folosească în măsură mai mare materialele durabile, care să fie compatibile cu obiectivele noastre ecologice. dacă nu uh, ținem cont de IMM-uri, care reprezintă um, actorul cel mai important în acest sector, vom eșua. Nu vom atinge, nu ne vom atinge obiectivele. Trebuie să discutăm problema IMM-urilor, având în vedere mizele globale. Și, una dintre, și aceasta este tem, una dintre temele pe care le putem aborda în acest proiect de rezoluție. Sunt de acord cu doamna Schroeder când spune uh, că dacă raportul Stoiber propune să facem o uh, exceptare la dreptul uh, muncii, uh, așa cum se aplică el IMM-urilor, nu, pot, nu putem fi de acord cu această variantă, dar da, trebuie să fim inventivi și să dovedim că putem adapta structura IMM-urilor la condițiile de aplicare ale dreptului uh, social și ale dreptului muncii. Alături de raport doamnei McIntyre, de avizul dânsei, această propunere de rezoluție ne va permite tuturor să ne exprimăm, prin amendamente mai ales. Doamna McIntyre, nu vreau să fiți geloasă, invidioasă, sunt sigură că prin uh, amendamente vom reechilibra volumul de uh, cuvinte între rapoartele noastre. Astăzi e adevărat că nu prea suntem pe poziții egale, dar sunt sigură că veți corecta situația. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor la această rezoluție și în legătură cu și pentru uh, întrebarea orală se vor face în paralel cu raportul domnului McIntyre, pentru că textele vor fi uh, în același timp. Deci 5 iunie, ora 12, examinarea pe 20 iunie și votul pe 21. Vom avea acum uh, raportul domnului uh, Birgit Sipel, propunerea de directivă din partea Parlamentului European și a Consiliului în legătură cu piețele publice. Un raport uh, în procedura de codecizie care este pe mâinile um, Comisiei pentru Piața Internă. Dau cuvântul doamnei raportoare care ne va prezenta proiectul de aviz. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe cu o formulare pe care o folosește Comisia în introducerea la această directivă și acolo se spune că achizițiile publice trebuie să fie mai bine sprijinite pe viitor prin intermediul unor obiective sociale comune și în cadrul strategiei Europa 2020, nu doar pentru obiectivele Uh, legate de mediu, ci și ținând cont de obiectivele sociale. Cred că abordarea este una bună și corectă, însă această abordare trebuie să spun că nu o regăsesc în articole. Propunerea comisiei face un pas înapoi în articole și de aceea eu cred că noi, comisia noastră, trebuie să îmbunătățim această situație. În uh, Uniunea Europeană, autoritățile publice cheltuiesc aproximativ 18% din PIB pe contracte publice. Acest lucru înseamnă că achizițiile publice sunt o pârghie foarte importantă pentru o mai bună durabilitate. Vorbim de bani publici, de bani proveniți din impozite și de aceea trebuie să fie folosiți foarte bine pentru un profit pentru toți cei implicați. În avizul meu, în proiectul meu de aviz, m-am concentrat pe criteriile sociale și pe respectul pentru locul de muncă. Și cred că acest lucru e foarte important pentru noi, Comisia de Ocupare. Voi menționa câteva aspecte pe scurt. Cred că criteriul costului minim ar trebui să nu mai existe, pentru că acesta duce în practică la faptul că foarte mulți contractanți pur și simplu aleg oferta cea mai ieftină. Cred că aici ar trebui, cred că uh, cel mai profitabil contract din punct de vedere economic ar trebui să ducă la destulă flexibilitate astfel încât să asigură o bună cheltuire a veniturilor. Apoi, normele sociale trebuie să apară nu doar în considerente, ci trebuie să apară și în articolele propriu-zise nu trebuie să fie respectate doar acordurile internaționale și reglementările europene, care, după părerea mea, oricum trebuie să fie respectate, însă trebuie să se țină cont și de legislațiile naționale și de acordurile colective, mai ales când vorbim despre situații cu o dimensiune transfrontalieră. autoritățile contractante trebuie să aibă posibilitatea să integreze criteriile sociale în specificațiile tehnice, dar și în criteriile de atribuire. De exemplu, în ceea ce privește crearea de condiții de muncă pentru grupuri dezavantajate, egalitate, acces la formare și așa mai departe. Pentru acestea trebuie să existe niște criterii tehnice de la început care să se diferențieze doar prin formă, nu și conținut. În primul rând vorbim despre condiții de muncă care sunt foarte importante. Ce mai e foarte important și ce dat experiența că e foarte important, protejarea angajaților e foarte importantă și în cadrul subcontractării. Aici e nevoie neapărat de cunoașterea responsabilității în acest lanț atunci când vorbim despre subcontractare. Și, desigur, trebuie să se țină cont de normele sociale și dreptul și normele de muncă. Există acum un nou capitol în ceea ce privește serviciile sociale. Acest, acestea trebuie neapărat să țină cont de uh, Uh, niște criterii de calitate, acestea trebuie să fie neapărat obligatorii. Iar acest capitol și normele în ceea ce privește criteriile pentru de excludere să fie mai bine reglementate, trebuie toate acestea să fie completate. După ce am discutat cu Comisia și cu alți actori, pare să fie important ca și serviciile care sunt oferite de diferite uh, societăți să fie incluse. Cred că e important să fie pusă în aplicare corect uh, directiva și pentru acest lucru trebuie să fie completat capitolul 4 privind guvernanța. Pentru că există de, dacă există deficite semnificative cu privire la executarea contractelor, atunci ar trebui să existe un registru în care aceste companii care au probleme să fie trecute și trebuie să reprezinte un motiv de excludere. Apoi, e foarte important în ceea ce privește normele sociale și de muncă să existe o autoritate publică de supraveghere. Doamnă președinte, v-am făcut această scurtă prezentare a raportului meu, mai sunt și alte aspecte importante incluse aici, însă aș, sunt sigură că colegii din celelalte grupuri politice își vor aduce contribuția și aștept cu nerăbdare o dezbatere interesantă. Mulțumesc! Mă Doamna Esaia are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, voi vorbi limba finlandeză. În uh, cel mai bun uh, caz, concurența în domeniul achizițiilor publice înseamnă o cheltuire eficientă a fondurilor publice și uh, condiții egale. Pentru toți factorii implicați. Susțin dorința Comisiei de a încuraja rolul jucat de IMM-uri uh, și, de asemenea, aspectele legate de inovare și de uh, mediu. Întrebarea este cum uh, pot fi luați în considerare acești factori în mod cel mai util în procedurile de achiziții publice fără a periclita eficiența achizițiilor publice și utilizarea eficientă a banilor contribuabililor. Trebuie să ținem cont de faptul că regulile care există deja permit respectarea de criterii minime de către uh, ofertanți uh, când e vorba de achiziții publice și uh, se impun condiții minime de respectare a legislației locale. doar companiile care își plătesc contribuțiile la asigurările sociale și uh, impozitele care respectă drepturile muncitorilor și uh, sunt solvabile, sunt eligibile conform regulilor actuale de achiziții publice. Asta este situația azi. Multe state membre au legislație suplimentară care se asigură că în ciuda procesului de achiziții publice uh, sunt uh, în plus față de acest proces se respectă și aspectele sociale. Avem, de exemplu, uh, legi în Finlanda privind achizițiile publice care impun părților contractante să se asigure că eventualii subcontractori sau mâna de lucru uh, angajată sunt uh, folosiți, sunt angajați în condițiile legii. regulile de achiziții publice ar trebui să includă aceste aspecte. Multe lucruri sunt legate de condițiile de muncă, dar aceste aspecte ar trebui acoperite de legislația privind condițiile de lucru și nu legislația privind achizițiile publice. În plus, cei care achiziționează servicii și produse ar trebui să uh, își stabilească propriile standarde și uh, cerințe, statele cumpărătoare. Competiția nu ar trebui să se stabilească doar pe baza prețului. Riscul este că autoritățile locale ar putea sfârși uh, achiziționând servicii de la persoane care respectă anumite criterii, dar nu criteriile esențiale pentru calitatea serviciilor pe care trebuie să le furnizeze. Încă două, trei comentarii. Raportoarea apare să nu îi favorizeze pe subcontractori, dar subcontractorii sunt de toate felurile, și buni și răi. Ei pot să fie de calibru foarte mare, IMM-uri uh, cu greutate, care uh, nu pot uh, participa în general la licitații pentru contracte publice, însă nu există niciun motiv pentru care uh, ofertantul să nu să nu împartă contractele în uh, segmente, permițând accesul și IMM-urilor la uh, aceste licitații. De aceea vă spun să nu băgăm în aceeași oală toți uh, subcontractorii. În legătură cu serviciile sociale, în final, Sunt de acord cu um, opinia Comisiei și a raportoarei că serviciile sociale sunt de natură foarte delicată, indiferent dacă e vorba de servicii, servicii sociale acordate persoanelor cu um, nevoi speciale sau cu um, condiții medicale um, care, care se prelungesc pe durate foarte lungi dar nu ar trebui să fie afectată calitatea serviciilor. În cazul serviciilor sociale, trebuie ca trebuie să se permită accesul celor mai mici uh, și celor mai mici um, companii, micro pentru că ele asigură servicii de calitate foarte mare, foarte bună. Cred că e o problemă dacă spunem că trebuie să excludem total serviciile sociale. Ele oferă ocazii uh, bune de a asigura servicii de calitate înaltă. De o face treabă foarte bună. Și trebuie ca autoritatea care face achiziția să fie cea care stabilește criteriile. Mulțumesc și aștept cu mult interes să lucrăm, uh, să lucrăm la raportoare. Mai sunt solicitări de uh, înscriere la cuvânt? Comisia? Alo, vous les avez. Aveți cuvântul. Bonjour, euh, tout d'abord la Commission voudrait uh, remercier... Uh... Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru acest raport. Așteptăm cu nerăbdare avizul final. Profit de această ocazie pentru a ah, vă prezenta ideile noastre cu privire la câteva aspecte ce trebuie menținute în spiritul directivei. Mai întâi, să evităm conceptele vagi, fiindcă ele creează greutăți în aplicarea textelor legislative, precum și lipsă de siguranță juridică pentru întreprinderi și pot duce la litigi. Ținem foarte mult uh, la uh, principiile transparenței, nediscriminării, principiul legalității. Comisia Europeană împărtășește abordarea socială pe piața achizițiilor publice, dar este important ca criteriile sociale să fie stabilite în așa fel încât uh, acestea să poată fi evaluate în mod obiectiv pentru a departaja candidații. Trebuie să găsim uh, echilibru între nevoia de a promova incluziunea socială prin achizițiile publice și, uh, pe de altă parte, cea de a nu crea o povară administrativă disproporționată pentru IMM-uri. Ensuite, euh, bien sûr, donc le, les euh, res, mm, euh, donc euh, la promotion des Apoi, în ceea ce privește promovarea aspectelor sociale, acestea trebuie să respecte principiile pieței interne pe care le respectăm cu toții. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă raportor, aveți cuvântul. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, țin să-i mulțumesc colegei Esaia pentru observațiile făcute și vreau să mai spun câte ceva în ceea ce privește calitatea subcontractorilor. Cred că aceasta trebuie să fie exact la același nivel ca pentru principala parte contractantă. Există câțiva buni și există și câțiva nu foarte buni. Acest lucru e clar. De aceea e nevoie de criterii, criterii prin care să împiedicăm faptul ca cei mai proști dintre, dintre contractori să ia contractele pentru achiziții publice trebuie să fim foarte atenți să vedem ce înțelegem printr-o povară administrativă care nu e sustenabilă. Trebuie să fim atenți la tot, cine, tot ce ține de, protej, de protecție socială și sănătate. Pentru mine toate acestea sunt de la sine înțelese și nu duc la o povară administrativă crescută. Pentru IMM-uri, da, nu trebuie să fie excluse atunci când vorbim despre subcontractare, însă există și alte metode prin care acestea pot să aibă acces la achizițiile publice. Există alte alternative prin care se pot implica și pot să participe în cazul acestor contracte. Despre criterii, atât criteriile de mediu cât și cele sociale sunt importante și întotdeauna trebuie să ne gândim cum pot fi definite aceste criterii astfel încât să fie bine recunoscute, înțelese de toată lumea. Dacă vorbim de principi, să vorbim de principiu de aceeași plată pentru același, acea, același lucru, da, e un principiu foarte clar și nu duce la o birocrație crescută pentru companii, nu e ușor de înțeles și e ușor de respectat. Oricum sunt sigură că ne așteaptă discuția aprinsă și aștept amendamentele din toate celelalte grupuri politice. Mulțumesc foarte mult. 12 iunie la prânz termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Acestea vor fi examinate pe 10 iulie. Compromisurile uh, pe 10 septembrie dimineața și votul după amiaza în aceeași zi pentru a uh, și IMCO ar trebui să voteze, dacă nu se schimbă nimic, pe 10 octombrie. Ajungem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de punctul 26. Proiectul de aviz al domnului Ludvigson, Educația, Formarea și Europa 2020, raport din propria inițiativă al Comisiei Cult. Cred că domnul Sercas îl înlocuiește pe domnul raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, domnul Ludvigson nu poate fi prezent. Sugerencias para la Comisión de, de Cultura y Educación en este. Vă voi spune care sunt principalele idei pe care se va axa acest raport din propria inițiativă. În principal patru idei. Prima dintre ele e următoarea. Să reamintim Comisiei pentru Cultură și Educație că este foarte important să existe abilități în educație, să exist pentru ca aceste abilități să se transpună mai departe în mediul de afaceri, în companii. E important nu doar pentru tineri, ci pentru întreaga Europa. Un al doilea punct pe care doresc să îl fac care e independent de primul punct, există o legătură foarte clară între o înaltă calificare și nivelul de cunoștință și ocupare. Ce înseamnă acest lucru? Dacă investim în educație, atunci nu vorbim doar de costuri, e într-adevăr o investiție. O investiție în viitorul nostru. Și acest lucru este foarte clar în marile orașe, unde tinerii au de suferit dacă nu au o pregătire corespunzătoare. Apoi, există anumite lucruri care par să țină de cunoștințe generale, însă nu sunt cunoscute de oamenii care au nevoie de ele. Deci e nevoie de niște campanii de conștientizare mai ample. Apoi domnul Ludvigson ne spune că problema cea mai mare din acest uh, moment ține de numărul mare de tineri care abandonează școala de vreme sau abandonează școala uh, fără a obține o calificare sau care să corespundă cu anii petrecuți în școală. Deci trebuie să fie o metodă prin care să poată fi redus abandonul școlar. Și aici există o corelație foarte clară între statistice, în cea, statisticile în ceea ce privește și șomajul. Șomajul în rândul acelora care abandonează școala foarte devreme este foarte ridicat, iar tot aceștia sunt aceia care vor fi șomeri pe un timp îndelungat. Nu există un termen stabilit, ba, termenul este până în 4 iulie și domnul Ludvinson așteaptă sugestiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Benian. Yes, um, I have a, simply have a statement to... Am de citit declarația doamnei Manner, care este uh, raportor din umbră pe acest raport. În primul rând dorește să-i mulțumească raportorului pentru proiect. Educația și formarea sunt foarte importante pentru angajarea tinerilor. E important să existe școli bune și locuri de muncă pentru toată lumea. Prin educație și formare putem ajunge la obiectivele din strategia EU 2020 obiectivele strategiei, treb strategia trebuie implementată de toate statele membre și trebuie să ne concentrăm pe varianta de pe termen lung și nu cea pe termen scurt. E important să găsim soluții pentru crearea creșterii. Concentrarea pe educație e importantă. Șomajul este... Șomajul... Șomajul în rândul tinerilor e una dintre cele mai mari probleme în Europa acum. De aceea educația este cea care joacă un rol important și care ne dă o garanție de angajare a tinerilor. Programul Erasmus pentru toți dă posibilitatea de a ne concentra mai mult pe o practică a studenților. Voi înainta și eu niște amendamente și aștept o colaborare bună cu raportorul. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Ce n'est pas le cas. Nu. Comisia? Nu, este interesată de un raport din proprie inițiativă, domnule Sercas. Sunt monsieur Bignon. Nada, agradecer su disponibilidad y lo trasladaré. Aș dori să mulțumesc tuturor și aștept să colaborăm. Foarte bine. 4 iunie la prânz, termen limită pentru depunerea amendamentelor. 20-21 iunie examinarea amendamentelor care vor fi adaptate, adoptate apoi pentru ca Comisia Competentă de Fond să țină, pe fond să țină cont de acestea la ședința lor din 10 iunie. Am terminat. Cu toate punctele de pe ordinea de zi, nu avem nimic la diverse. Ne întâlnim pe 20-21 iunie. La revedere!